pense que la technique Skype est avec nous. Să verificăm întâi uh, legătura pe Skype. Se pare că merge. Așadar, reluăm lucrările, discutăm punctul 10. Avem un schimb de vederi cu privire la evoluțiile recente din Liban. După cum știți, de câteva săptămâni în Liban au uh, fost, uh, sunt proteste populare, proteste de stradă. Libanul uh, este un loc uh, geopolitic destul de volatil, dar pentru că sunt uh, și alte mize acolo, considerăm că este important să ne aplecăm asupra acestei țări prietene cu care avem legături istorice de lungă durată. Așadar, acest schimb de vedere se înscrie în seria de schimburi pe care o avem în legătură cu diverse părți din lume unde au loc astfel de proteste populare pașnice. Am examinat uh, situația din Sudan, Algeria și Hong Kong. Astăzi vorbim cu doi vorbitori eminenți din Beirut prin Skype. Le dau imediat cuvântul. Întâi, domnul Karim El Mufti, politolog și conferențiar științe politice și drept și um, director pentru drepturile omului la Universitatea La Sages și apoi domnul George Gali, care este director executiv al unui ONG care militează pentru drepturile omului, Ale Fagir. Maxim 10 minute fiecare, vă rog. Si beaucoup, uh, bonjour. Vă mulțumesc. Bună ziua, stimați eurodeputați. Vă mulțumim pentru că ne acordați acest timp de intervenție. Așa după cum a spus uh, doamna președinte, ne aflăm în fața unui val de proteste inedit pentru Liban. Nu doar pentru că este primul astfel de val de proteste pașnice, ci inedit și prin modul în care se manifeste, deoarece protestele sunt descentralizate, ele au apărut în uh, marea majoritate a orașelor și satelor libaneze după zeci de zile de mobilizare s-au acumulat uh, diverse tensiuni în ultimii cinci ani care au răbufnit. Avem uh, o povară economică, socială în Liban care a dus, uh, bineînțeles, această explozie la aceste manifestări. În 2014 au fost liberalizate chiriile ceea ce a dus la împingerea nenumăratelor a multor familii în periferie pentru că nu și-au mai putut să locuiască, creșterea taxelor anul trecut, acces tot mai greu la valute, în special la dolari și evenimentul de pe 17 octombrie, decizia Ministrului pentru Telecomunicații de a taxa WhatsApp-ul, aplicația mobilă. Plus uh, peste 100 de incendii de vegetație peste tot în Liban. Toate acestea au uh, afectat moralul populației. Mai adăugăm și uh, problema inegalității în Liban, care este extrem de acută. Avem uh, multă corupție, proastă guvernare. Între 2005 și 2014, ca să vă dau câteva date, avem 1% uh, din uh, libanezi, cei mai bogați, pătura cea mai bogată, care a acaparat 25% din averea națională. Iar veniturile celor bogați au crescut, 5-10%, în schimb cei săraci au devenit și mai săraci. Printre factorii pe care trebuie să-i menționăm se află și uh, presiunea demografică, pentru că peste 40% din populația libaneză este foarte tânără, 20 de ani, foarte mulți dintre ei sunt șomeri și pentru că Libanul este o economie mică și prost guvernată, foarte mulți uh, diplomați, din păcate, foarte mulți cu diplome universitare pleacă din uh, țara noastră și asta are o, un impact catastrofal. Avem uh, triplu deficit, deficit bugetar, miliarde de dolari în 2018, avem datorie publică bine cunoscută, 150% din PIB, avem, uh, suntem pe locul 3 la capitolul ăsta în lume, și toți indicatorii sunt în roșu. Balanța comercială are un deficit de 17 miliarde de dolari în 2018 și sol negativ balanța de plăți minus 6,5 miliarde de dolari pentru primele 9 luni ale anului 2019. Ma, bineînțeles, consecința e clară. Populația libaneză și-a pierdut încrederea în guvernanți sunt presiuni pe moneda națională și a apărut o piață neagră pentru schimbul uh, în valută în dolari. Sistemul politic este sclerozat. Din 2018 funcționăm uh, prin consens. Avem un guvern de Uniune Națională. Între 2011 și 2013 însă am mai avut un astfel de guvern prin care um, cu toții au participat la guvernare. Asta sigur aduce avantaje și privilegii pentru cei care participă la guvernare, acces la resurse publice, uh, la resurse naționale și astfel se creează o oligarhie strâns conectată la clasa politică și care nu face decât să sărăcească populația. În 2015, ca să ne apropiem de momentul prezent, a avut loc un prim uh, val de proteste din cauza crizei deșeurilor care s-au tot uh, acumulat în Beirut și în toate orașele mari libaneze. Aceste proteste masive au uh, dus la unele măsuri dar uh, au apărut grupuri politice alternative. În 2016 am avut alegeri locale în Beirut. Medinati a, a câștigat, fiind un grup alternativ. Acesta continuă să fie o prezență solidă. În 2018 au apărut și alte alternative la alegerile legislative, însă nu au reușit să transforme scena parlamentară. O singură, un singur parlamentar din acest, această nouă generație de partide independente a reușit să intre în Parlament. Deci. Ajung în momentul prezent, 2019, sistemul politic este absolut inert, pasiv, pentru că nu știe cum să trateze cu acest uh, nou actor strada. Prin urmare, clasa politică ignoră cu desăvârșire orice apel la demnitate, ignoră cu desăvârșire orice fel de presiune o să vă spună colegul meu mai încolo, și discursurile politice nu au făcut decât să prelungească protestele. Un uh, lucru care trebuie remarcat este participarea civică și politică a unor uh, pături largi din populație și um, eliminarea anumitor uh, taburi legătură cu liderii politici comunitari. Avem participare masivă din rândul tânărilor care vor să lupte pentru viitorul lor și femeile, un actor notabil, femeile sunt în prima linie a acestui val de proteste. Ce cer protestatarii? Primul lucru, a fost deja obținut, anume demisia guvernului. Pe 29 octombrie acest lucru s-a întâmplat. Ce altceva mai cer? Formarea unui nou guvern. alegerea anticipate așadar și, în paralel, combaterea eficientă a corupției și consolidarea sistemului de justiție. Unii din actorii de pe teren uh, vor o schimbare de sistem să se renunțe la principiul confesionalismului politic. Însă nu sunt uh, uniți în ce privește această cerere. Clasa politică a cedat uh, la presiunea protestatarilor pentru că guvernul a demisionat și Astăzi ar fi trebuit să se țină o ședință parlamentară, însă la presiunea străzii a fost amânată cu o săptămână, deoarece pe agenda sa Parlamentul ar fi avut teme incompatibile cu lista cerințelor protestatarilor. Așadar, la ce să ne așteptăm? Care e scenariul care se prefigurează? raportul de forțe va continua, strada va continua să preseze, clasa politică este sclerozată, așteptăm un uh, nou mesaj în această seară, o să vedem ce dorim din partea Europei, susținere pentru Liban, pentru independența sa. Și dorim ca Uniunea să nu ia partea nimănui, niciuneia dintre taberele care se uh, amestecă în protestele din această țară, Iranul de pildă. Și, bineînțeles, să, să sprijine securitatea protestatarilor. Europa întotdeauna a acordat sprijin tehnic și financiar uh, pentru a pregăti armata, armata să poată să mențină ordinea publică fără a face uz de forță excesivă la adresa protestatarilor. Și apoi e nevoie de un proces de democratizare din, în Liban, poate de jos în sus. Asta trebuie să fie pe agenda politicienilor și a Parlamentului. O să mă exprim în engleză dacă se poate, pentru că mă descurc mai bine în engleză decât în franceză. So basically, as Dr. Mufti has said, cum spunea și colegul, Oui. Je pense que tu peux continuer. Ah. juste deux petites minutes pour... Câteva momente pentru a schimba ceva legat de interpretare dacă vorbiți în engleză. Numai câteva momente să se facă niște reglaje la Bruxelles. Nicio problemă. it okay? I think. Yeah, I think that we can. Cred că puteți începe din nou în engleză. Ah. Yeah. Is it okay? E totul în regulă acum? Okay, we can we can Putem acum să vă ascultăm în engleză. Ok. So... Bun. În primul rând, sunt George Ali de la Organizația pentru Drepturile Omului care lucrează din 1996 în Liban. M-am bucurat să <clears throat> fac un schimb cu membrii comisiei noastre prin e-mail. Cel mai recent raport cu privire la situația drepturilor omului în Liban unde puteți vedea că ceea ce se întâmplă în ce privește demonstrațiile, protestele, solicitările demonstranților, nu sunt uh, lucruri surprinzătoare sau ceva care să nu fi fost prevăzut. De-a lungul anilor am documentat mai multe încălcări ale drepturilor omului, inegalități, uh, discriminări, care fac o mare parte a protestelor din ultimele 26 de zile o mobilizare de care era de mult nevoie. Nu adopt o poziție pro sau contra acestor demonstrații, dar e suficient de limpede că, în ce privește situația drepturilor omului de-a lungul anilor, nu s-a rezolvat nimic pentru a apăra drepturile libanezilor. Aș vrea să vorbesc despre demonstrații și dreptul la demonstrație. Demonstrațiile au început în 17 octombrie seara, care acție la impozitul pe WhatsApp, o creștere cu 6 dolari pe lună în ce privește abonamentele mobile, utilizarea de date. În 17 și 18 octombrie, până două zile, au fost multe acte de violență și de reprimare, violență care a afectat uh, proprietatea publică și privată în timpul nopții din partea demonstranților în dimineața lui 18 octombrie, doi lucrători sirieni au fost găsiți morți pe un șantier de construcții pentru că a fost un incendiu în apropiere și n-au reușit să iasă din clădire, au, s-au sufocat. A fost și o utilizare disproporționată a forței în unele ocazii. Organizația noastră de drepturi omului so what I'm saying... sprijinim dreptul la protest of și sperăm uh, ca în patru zile să prezentăm un raport cu privire la situația drepturilor omului pe durata demonstrațiilor cu privire la ultimele 26 zile de demonstrații. Apoi am văzut o creștere a popularității demonstrațiilor pe o cale sau alta. După ce au ieșit din Beirut și au ajuns la periferie, au uh, uh închis uh, rutele de transport cheie și au pus presiune asupra guvernului. A fost surprinzător și interesant de văzut că demonstrațiile sau demonstranții nu doar că se întâlnesc în Beirut, în piețele publice unde se țin demonstrații de obicei, ci am văzut și zone care de obicei nu fac obiectul în astfel de demonstrații mobilizând cetățenii în număr mare localitatea Tripoli, care este simbolică, un număr mare de oameni au ieșit în stradă. Mă refer la zone din nordul Beirutului, Azir, Jaletir, care de obicei nu sunt uh, caracterizate de multe acte de protest și în Abatia și în Sur analiștii politici le văd uh, zone dominate de clientelism, unde de obicei nu se protestează, dar acum situația s-a inversat. În general, din 2015 am asistat la proteste recurente care au avut loc. Dacă vreți să analizați tendințele acestor proteste, vedem că majoritatea contestă guvernarea forțelor politice din Liban încearcă să afecteze, să discute probleme legate de corupție, de proastă guvernanță, nepotismul, clientelismul în instituțiile de stat, în mare măsură reacția instituțiilor de stat la aceste proteste au fost violente într-o anumită măsură, majoritatea pentru că noi credem că au contestat legitimitatea forțelor politice la putere și din cauza acestei contestări, uh, conducerea a crezut că trebuie să reacționeze cu violență. În ultimele 26 de zile pot să vă spun că, în mare măsură, demonstrațiile au fost pașnice într-o oarecare măsură, dacă vrem să ne uităm la ele ca acțiuni liniare, au fost pașnice. Reacția instituțiilor de stat a fost în mare măsură și ea pașnică, dar dacă ne uităm la evenimente de la o zi la alta, uneori vedem violență extremă și uneori un eșec al statului de a apăra drepturile omului. Mă refer în special la ziua în care a demisionat prim-ministrul Hariri câteva ore înainte de <clears throat> demisia prim-ministrului Hariri. Mai mulți uh, antiprotestatari i-au bătut pe demonstranți ceea ce a afectat siguranța, securitatea demonstrațiilor. Pentru noi, nu se poate accepta ca o antidemonstrație să poată să se ducă în cealaltă piață, să-i bată pe ceilalți fără ca agențiile de securitate sau serviciile secrete să știe despre asta. Deci credem că în mare măsură ar putea fi un eșec al instituțiilor de stat de a apăra dreptul la demonstrație și uneori într-o anumită măsură, chiar a facilitat uh, actele de violență care au avut loc în ziua respectivă. Aș vrea să subliniez de asemenea problema legii amnistiei generale care s-a discutat astăzi în Parlament și ar uh, fi urmat să fie aprobată. În esență, s-a amânat până săptămâna viitoare. Nu, ni se pare un motiv grav de îngrijorare această lege amnistiei generale. Noi, ca organizație, în ultimele șase luni am încercat să documentăm, să prezentăm rapoarte cu privire la amnistia generală și discuțiile legate de ea care se poartă. În linii mari considerăm că legea amnistiei generale afectează statul de drept din țară și mărește impresia de impunitate și slăbește și mai mult instituțiile de stat, uh, subminează procedurile judiciare și arată cât de mult puterea judiciară de fapt e împiedicată de acțiunile politicienilor din guvern sau din parlament. Ceea ce afectează clar activitatea lor, a judecătorilor care nu pot lucra acceptabil. Vă dau un exemplu în care aproximativ 20.000 de mandate de arestare pentru trafic de droguri probabil prin legea amnistiei generale, o să fie anulată. E un motiv mare de îngrijorare pentru noi. Cum putem uh, aplica statul de drept când fugarii lor li se poate promite și dacă o putere suficientă și prin negocieri politice pot evita justiția și tragerea la răspundere în fața instanțelor, ceea ce s-a întâmplat în alte perioade. În ultimele câteva minute pe care am la dispoziție o să mă refer la ce ar putea face Uniunea Europeană, mai ales în lumina priorităților parteneriatului și a Consiliului de Asociere. După 2016 și revizuirea noului acord de parteneriat, noi ca Organizație pentru Drepturile Omului am fost îngrijorați să vedem că se acordă mai puțină atenție condiționalităților și aspectelor pe baza principiului mai mult pentru mai mult și mai puțin pentru mai puțin și în lumina <clears throat> actualelor schimbări din Liban, în lumina actualei dinamici din Liban și a forței protestelor, UE ar trebui să joace în continuare un rol de sprijin pentru instituțiile statului, cu siguranță, dar și cu o due diligence mai mare. Cum se aplică în practică sprijinul pentru Liban? Dacă există încălcări ale drepturilor omului și subminează buna guvernanță. În prioritățile parteneriatului și în lumina apropiatului Consiliu de Asociere, o revizuire a indicatorilor și obiectivelor comune care au fost stabilite din partea Uniunii Europene și din partea guvernului libanez pentru a avea un angajament mai ferm din partea Libanului pentru statul de drept și a independenței puterii judecătorești. Demonstranții au cerut în mare măsură 23% dintre demonstranți conform unui studiu realizat de Centrul pentru Politici Libaneze, cer uh, responsabilitate, tragere la răspundere, nevoie să avem o putere judecătorească independentă și solidă. De-a lungul anilor, Uniunea Europeană a lucrat strâns cu societatea civilă pentru a crea sau adopta legi moderne, reforme legislative cu privire la independența puterii judecătorești. Din păcate, chiar dacă un număr mare de parlamentari au sprijinit această lege, procesul de a pune pe agenda Parlamentului a durat atât de mult timp și s-a tot amânat. E un exemplu în legătură cu ce ar putea face pe baza priorităților parteneriatului și acordului de asociere în Uniunea Europeană și ne-am bucurat să discutăm și alte idei împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc. Acum o să le dau cuvântul deputaților din sală. <clears throat> Nu știu cine. Bernard Gaeta. Nu vreau să iau cuvântul, ci să vă pun o întrebare. După părerea dumneavoastră, care ar putea fi scenariile posibile pentru următoarele 10-20 de zile? Mulțumesc. Rafael Glucksmann. Bună ziua. Mai întâi vă mulțumesc pentru prezentările făcute, pentru informațiile oferite. Vă urez mult curaj cum vă explicați acum neconfesionalizarea demonstrațiilor? Cum analizați riscurile că acest fenomen nu va dura? Forțele care combat acest lucru și care vrea să revină la statul quo din trecut și echilibrul confesional. Mulțumim. O să îmi permit și eu să vă pun câteva întrebări. Prima, s-ar părea, în legătură cu ce a spus, că suntem la sfârșitul unui sistem bazat pe echilibru forțelor religioase în prezent din Liban, dacă așa stau lucrurile, care e alternativa? Dacă nu, cum poate sistemul actual să se reformeze cu acest echilibru intern din Liban, dar cu reforme așa cum sunt solicitate de cei din stradă. A doua întrebare. Ați vorbit de rolul armatei. Prin faptul că acționează pentru menținerea ordinii în prezent, dar n-ați vorbit de rolul poliției în prezent în Liban. Sunt atitudini diferite, există protocoale separate în ce privește menținerea ordinii în rândul manifestanților. A treia întrebare au fost misiunea, a avut loc o demisie a guvernului, după cum spunea Bernard Bernadetta, ce perspective există în prezent și cum poate țara, ați vorbit și de alegeri anticipate, ce perspective sunt pe termen mediu în prezent. Ați vorbit de asemenea de aspecte demografice cu o țară cu mulți tineri, dar n-ați vorbit despre migrație. Libanul fiind o țară în care, ca urmare a instabilității în Siria, există mulți uh, oameni uh, strămutați uh, și din Siria și din Palestina în Liban. Care impactul migrației asupra situației în prezent în Liban? Și, în fine, ați abordat și problema revizuirii acordului de asociere pentru a ne angaja să fim mai exigenți în legătură cu eficacitatea acestui acord de asociere față de statul de drept în Liban și respectarea statului de drept a domniei legii. Puteți spune ceva mai precis cum am putea face recomandări în legătură cu modificarea acordului de asociere? Mulțumesc. La parole. Très bien, merci. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte și uh, stimați eurodeputați, pentru întrebările dumneavoastră. Cu permisiunea dumneavoastră, am să încep cu penultima întrebare referitoare la problema migranților și uh, ce se întâmplă cu refugiații palestinieni și sirieni de la noi din țară. Aceste populații au fost uh, diabolizate, demonizate de către autorități în ultimii ani Guvernul și, mai, de fapt, mai multe forțe politice au încercat să dea vina pe refugiați, pe migranți, dând vina pe ei pentru o, toate neajunsurile economiei, pentru lipsa de infrastructură. Libanul este țara care găsește cei mai mulți refugiați numeric, deci este o, într-adevăr o presiune a populației. Însă cei care protestează nu au preluat aceste argumente. Iar astăzi nu există niciun fel de amenințare directă sau indirectă la adresa refugiaților. Aceștia se pot deplasa în libertate, ei continuă să rămână acolo și sunt, practic, departe de proteste. Discursul protestatarilor nu se referă direct la ei, nu se referă la ei niciun fel, nu încearcă să îi dea drept țapi ispășitor pentru nefericirile libanezilor. Sirienii, mai mult decât palestinienii, sunt uh, în uh, număr mare și, într-adevăr, foarte mulți dintre ei au venit la noi în ultimii 10 ani. Dacă e să ne luăm după recensământele uh, pe care le avem ar fi până în 210.000-220.000 de palestinieni în taberele noastre, o populație extrem de vulnerabilă și care are foarte multe probleme administrative, în sensul că nu poate să lucreze. Și de aceea este surprinzător și este chiar îmbucurător să vedem că nici palestinienii, nici sirienii nu sunt uh, identificați de țapi spășitori de către protestatari. Referitor la rolul, de pol- rolul poliției, așa este, eu am uh, vorbit mai mult despre armată. Poliția are și ea un mandat de păstrare, menținere a ordinii publice și control uh, a mișcărilor de proteste, de de aceea, poliția are unități uh, special uh, antrenate, are dotări și, așa cum a spus colegul meu, uh, domnul Gali, din păcate, poliția face uz la violență excesivă. Asta vedem din rapoartele ONG-urilor și activiștilor locali. Eu am menționat armata. Armata, să știți că nu este pregătită. Trupele sale nu sunt nici pregătite, nici instruite, pentru că nu face parte din obiectul misiunilor. De aceea avem uh, nevoie de cursuri de instruire pentru soldați, astfel încât ei să poată să își ajute în mod eficient colegii din uh, forțele de poliție în uh, misiunile de apărare a ordinii publice. Sunt, de fapt, misiuni pe care ei uh, le aveau încă din anii 90. Nu e ceva neapărat nou pentru armata libaneză, dar pregătirea, instruirea nu a fost pe măsură. Deși aceasta a fost o misiune temporară alocată armatei, a devenit uh, între timp o misiune permanentă. În ce privește caracterul religios, confesiunile, tocmai asta este interesant la mișcările de protest, anume că pentru că vorbeam uh, adineauri de renunțarea la anumite taburi, au fost uh, depășite acele clivaje istorice și religioase tradiționale. Liderii politici și uh, comunitari în trecut se foloseau de religie pentru a intimida și pentru a insufla teama. Această, acest discurs identitar a fost folosit pentru a-i convinge pe libanezi să aibă încredere în lideri, în autorități și uh, nu în uh, semenilor. Însă sloganurile uh, din prezent nu au caracter religios. Tripoli este în majoritate sunit, însă nu se ține cont de acest lucru. Sunt și regiuni creștine, regiuni um, șiite. Există un amestec de confesiuni în rândul protestatarilor și ceea ce primează este cetățenia, nu religia. Și ca să-i răspund domnului Glucksmann, Asta nu înseamnă, bineînțeles, uh, sfârșitul identităților religioase sau confesionale. Acestea rămân în continuare importante, dar ele nu sunt incompatibile cu calitatea de cetățean, care este mai importantă decât uh, politica, pentru că însumează o serie de interese generale în care se poate regăsi și religia. Iar Libanul este bine cunoscut pentru acest mesaj, mesajul lansat de Papa Ioan Paul al II-lea, care vedea Libanul ca un arbore în care fiecare creangă reprezintă o confesiune religioasă. Din păcate, nu am avut o bună guvernanță și Astfel uh, trec și la întrebarea referitoare la reforme. Din păcate, nu am reușit să avem o reprezentare la nivel politic a religiilor ce există în Liban. Și, din păcate, am fost subminați de corupție, de o proastă guvernare, care n-a fost deloc în interesul cetățenilor. ce urmează, viitorul este greu de anticipat, însă dacă ne întoarcem la normele constituționale, putem să facem uh, unele ipoteze. Constituția libaneză a fost adoptată în 1989 în urma unui uh, război uh, care s-a încheiat în urmă cu 30 de ani. Acest acord a fost uh, transpus în Constituție și amendamentele adoptate ulterior în 91. Așadar, această Constituție prevede o renunțare, o trecere de la um, caracterul religios politic către o organizare strict politică. Avem o cameră adunare a deputaților unde uh, avem uh, paritate între creștini și musulmani. Avem un articol în uh, Constituție care prevede abolirea acestui sectarism parlamentar și locuirea lui cu o organizare de tip senat. Deci, dacă ne uităm la ce ne spune Constituția, drumul de urmat e clar. Dar, sigur, pentru a-l urma, trebuie să avem voință politică. Trebuie să avem actori care să aibă curajul de a se angaja pe calea acestei reforme, care să aducă un echilibru între apartenența religioasă, pe de o parte, care este și un drept al omului, și apartenența civică, pe de cealaltă parte, care militează pentru aplicarea legii și interzicerea discriminării și care este prevăzută de Constituție. Iată, deci, acesta ar putea fi viitorul. Mulți protestatari uh, cer să ne întoarcem la Constituție, la respectarea ei, alții sunt mai radicali și doresc să renunțe complet la principiul confesionalismului politic fără a mai trece prin Senat. Revenind cu picioarele pe pământ, cel mai probabil scenariu este, din păcate, continuarea acestei stări incerte, clasă de politicieni care nu reușește să vină cu răspunsuri, nu este în stare să răspundă la revendicările protestatelor și doar trage de timp. Criza economică continuă și este posibil să vedem o radicalizare a protestelor care până acum au fost pașnice. Deci cu cât trece mai mult timp, cu atât este mai mare posibilitatea să crească tensiunile și protestele să se acutizeze. Acesta ar fi scenariul cel mai catastrofal. Și acesta e motivul pentru care multe grupuri de protestatari uh, vor să sporească presiunea pe politicieni pentru a își uh, vedea revendicările îndeplinite, pentru a avea un nou contract social prin care să se înceapă democratizarea Libanului contemporan. My side, if I may add... Din punctul meu de vedere, dacă sunteți de acord, Vorbitorul s-a întrerupt. Președinte, este în regulă, puteți să continuați, vă rog. Ok. Um, from, from my side, I share a lot of the sunt de acord cu multe dintre ideile domnului Mufti, dar uh, am și câteva păreri diferite de ale dânsului. În special pentru că vin din zona ONG-urilor și, într-o oarecare măsură, noi încercăm să facem distinția între colapsul uh, sistemului economic și uh, politică, pentru că uh, nu înseamnă că dacă vom avea mai puțină corupție, va scădea și nepotismul. Politica identităților pe care o avem, respectiv uh, divizarea în aceste grupuri religioase, ar putea reprezenta o cauză pentru nepotism și corupție, dar nu este singura cauză. Aș fi precaut în ceea ce privește așteptările care sunt generate, pentru că dacă se întâmplă o schimbare a sistemului, asta nu înseamnă că problemele din Liban se vor rezolva. Ba chiar din potrivă, după părerea mea, nu este probabil să se întâmple asta. Și alte țări din lume au trecut prin asta. Există corupție extremă și fără să fără ca identitatea să fie parte a problemei. În Liban trebuie să existe oricum reforme pentru că dacă sistemul rămâne cum este sau se schimbă, asta nu înseamnă că uh, guvernul, autoritățile, structura judiciară vor fi obligate să și implementeze aceste reforme. Iar în ceea ce privește uh, numărul de zile de proteste, mulți prieteni, mulți colegi de-ai mei, uh, în ultimele 27 de zile, m-au criticat uh, ca să fiu sincer, și mi-au spus să fiu realist, așa încât asta voi încerca în, să fac prin răspunsurile mele. În aceste zile nu cred că a existat un răspuns la protest. Resemnarea lui Hariri a permis să, uh, să se ajungă la acordul din 2016, s-a ajuns la colaps, însă ceea ce se întâmplă în spatele cortinei și uh, desemnarea unui nou prim-ministru, toate acestea reprezintă negocierea unui nou acord privind puterea. Cu siguranță, reformele și lupta împotriva corupției, uh, lupta împotriva clientelismului reprezintă o nouă paradigmă. Însă nu reprezintă esența a ceea ce discută oamenii. Partidele politice nu negociază reforme, nu negociază cu privire la cheltuieli, ci mai degrabă un nou acord cu privire la împărțirea puterii. Rezolvarea crizei reprezintă doar paradigma pe care o veți vedea uh, după octombrie 2017. Este același lucru pe care l-am văzut uh, în anii 90 după războiul civil din Liban. Această paradigmă a apărut, se dorea asigurarea pății, speci- specifice, iar în 2015, chiar dacă au existat niște lecții pe care le-am învățat, s-a vorbit despre mediu uh, și uh, combaterea poluării, iar acum uh, problema corupției și a luptei împotriva clientelismului va reprezenta un element puternic. În următoarele 10-20 de zile, ceea ce vom putea observa va fi uh, o consecință a uh, negocierilor și eșecului acestora din 2016, pentru că mm, are legătură cu reformele, cu uh, viitoarele alegeri din 2020, potențialele alianțe care vor avea loc în 2020, alegerile prezidiale din 2020, de asemenea. Deci vom uh, observa crearea unui nou vacum, a unui nou vid, pentru că Se vorbește despre noul guvern, reforme, alegeri prezidențiale, dar toate acestea sunt mult prea multe subiecte de discutat sub presiune. De aceea nu știu cât timp uh, se va păstra situația actuală în această formă ce poate face Uniunea Europeană în contextul acordului de asociere. Cred că o măsură importantă ar fi să fie redefinită condiționalitate, astfel încât instituțiile din Liban care beneficiază de finanțare europeană și de sprijin european să fie puse sub semnul întrebării, să existe uh, semne de întrebare, așa cum se întâmplă și din partea societății uh, libaneze și a autorităților din Liban. Deci și Uniunea Europeană să facă același lucru, să nu se sumineze uh, bilanțul uh, din uh, sistemul libanez și uh, verificările uh, să fie făcute astfel încât să ne asigurăm că sistemul financiar funcționează. Pentru că toate aceste uh, lucruri nu au funcționat în ultima vreme și uh, ne așteptăm ca toate aceste lucruri să fie reglate în viitor. Noi, ca societate civilă, facem presiune asupra Parlamentului și asupra uh, puterii judiciare să uh, intervină pe această direcție. Iar în ceea ce privește relația teoretică între UE și Liban, este foarte importantă stabilitatea. Trebuie să privim către lupta împotriva terorismului, sprijinul uh, agențiilor pentru siguranță, mobilitate și migrație. Și, din păcate, nu observăm că această teorie are succes în relația cu Libanul. Dacă nu există condiții uh, clare și puternice privind uh, drepturile omului, atunci vorbim despre o stabilitate negativă. Deci nu vom putea vorbi de stabilitate pe termen lung. Și dovada clară este acea lege privind amnistia generală, pentru că nu există independență în justiție, se practică în continuare tortura, detenția arbitrară, condițiile de detenție sunt uh, teribile și familiile deținuților protestează de mai bine de trei ani cerând ca cei care sunt reținuți să fie eliberați. Iar soluția guvernului nu este să um, refacă, să remedieze sistemul judiciar, nu să oprească um, aceste rețineri arbitrare, ci să îi elibereze pe cei din închisori bazându-se pe amnistie, pe grațiere. Și acest răspuns, care se bazează pe un model de stabilitate, nu reprezintă un model uh, care să reprezinte drepturile omului și respectarea acestora. De aceea, uh, ar trebui să redefiniți uh, relația dumneavoastră cu Libanul, să susțineți practica protecției drepturilor umane și să arătați că nu contractele cu agențiile de securitate sunt cele mai importante, ci angajamentul față de drepturile omului și respectarea acestora. Peste șapte persoane au uh, murit în ultimii ani ca urmare a torturii în Liban. În ultimii șapte ani, Libanul a adoptat o lege care a criminalizat, care a încriminat tortura, dar în niciun caz nu a fost adus în instanță, astfel încât să fie abordate acuzațiile aduse suspecților. Libanul uh, nu a creat uh, mecanisme de prevenție în acest sens și chiar cele create nu sunt finanțate de către guvern acum câteva luni, uh, ele nu erau în funcție. Așadar, noi punem întrebări cu privire la uh, în ce măsură Libanul într-adevăr respectă angajamentele față de drepturile omului. Și aceste lucruri s-ar putea configura mai bine în contextul uh, relațiilor între UE și Liban, dacă în acordul pentru 2016-2020 ar fi stabilite obiectivele pe de o parte și dacă obiectivele și angajamentele UE în relația cu acestea ar fi uh, mai mari decât cele de partea Libanului, Libanul ar trebui să se angajeze mai mult, ar trebui să facă mai mult, ar trebui să protejeze mai bine drepturile omului, indicatorii ar trebui clarificați ce se așteaptă din partea Libanului și Libanul trebuie să aibă o relație mai transparentă cu cetățenii săi referitoare la uh, natura finanțării din partea Uniunii Europene, ce, uh, de ce va beneficia prin această finanțare Libanul. Deci noi, în calitate de cetățeni libanezi, uh, vrem să știm toate aceste lucruri și uh, considerăm că trebuie să se clarifice. Președinta, mulțumesc. Uh, Bernard Ghetau la telefon. Si je peux rebondir... Dacă pot să revin la un răspuns la dumneavoastră, să reacționez mm, nici măcar printre rânduri sau înțeles, n-ați spus niciodată, în niciun moment, vreun scenariu întunecat de recurgere la forță de către unul sau mai mulți dintre actorii politico-militari de pe scena libaneză sau de către forțe din afară, direct sau indirect. O faceți sau nu o faceți pentru că nu vreți să păreți pesimist și preferați ceea ce aș putea înțelege perfect să rămâneți în <clears throat> cadrul a ceea ce ar fi de dorit și nu a ceea ce e de temut sau nu o faceți pentru că dumneavoastră credeți că raporturile de forță politică din Liban în prezent exclud, cel puțin pe termen scurt, o astfel de evoluție? Vous avez la parole. Aveți cuvântul. Uh, I will start in my voi uh, începe prin a răspunde eu uh, și voi încerca să ofer un răspuns cât mai simplu. Scenariul acesta întunecat nu este complet imposibil și amândoi, eu uh, și eu și domnul Mufti, am vorbit despre o astfel de posibilitate. Probabil că în următoarele zile, în următoarea etapă, cei din Liban vor spune că nesiguranța care domnește acolo reprezintă partea întunecată. Îl voi lăsa pe domnul Mufti să explice aceste lucruri, însă eu voi spune că am observat violența, violența de pe stradă și anumiți protestatari uh, și contraprotestatari uh, i-au bătut pe cei care protestau, transmițându-le mesajul că protestul lor nu este acceptat. Am uh, observat acest lucru, s-a întâmplat în aceeași zi. Uh, iar agențiile de siguranță au permis să se întâmple acest lucru, ceea ce reprezintă de asemenea un mesaj indirect că violența ar putea să ia controlul străzilor uh, și că oamenii nu vor fi protejați uh, mereu, dar în același timp vreau să revin la această legislație privind amnistia, pentru că și ea este folosită ca o probă, ca ceva tangibil pe care putem să ne construim analizele. Însă, amnistia, în esență, de fapt, ieri și astăzi, protestatarii au ieșit pe stradă și nu i-au lăsat parlamentari să voteze cu privire la această lege a amnistiei. Asta înseamnă că politicienii pot folosi acest blocaj al străzii pentru a spune uh, suportelor lor următorul mesaj. Vrem ca copiii noastre să iasă din închisoare, vrem ca copiii noastre să uh, nu mai continue așa, dar nu suntem noi cei care continuă astfel, ci revoluția este cea care oprește această cale spre pace. Sunt lideri care ar fi putut beneficia de pe urma acestei legislații privind amnistia și ar putea să trimită pe cei tineri pentru a redeschide străzile astfel încât parlamentarii să meargă la Parlament. Vă ofer un uh, potențial scenariu care nu a existat, nu îl prezint ca pe un fapt cert, însă îl prezint ca fiind uh, o posibilă polarizare, o polarizare care există, de fapt, în stradă, la nivelul străzii și care este îngrijorătoare. Adoptarea legii privind amnistia în acest moment, cu toate diviziunile și uh, scindările care au loc, este un scenariu posibil. Familiile uh, deținuților de la Tripoli au făcut, uh, au luat parte la proteste în ultimele zile, iar dacă Revoluția nu le va permite copiilor lor să iasă din închisoare, probabil că vor exista probleme și în relația între protestatarii de la Tripoli. Este foarte posibil un astfel de scenariu, dar, încă o dată, aceasta este doar uh, părerea mea. Poate că domnul doctor Mufti are o idee diferită cu privire la aceste evoluții. Mulțumesc pentru această întrebare. Acest scenariu întunecat e prezent în mintea tuturor. De ce n-am vorbit despre el? Nu doar pentru a evita să se producă, după cum a spus colegul meu, din punct de vedere al puterii, dacă vrea să facem o analiză politică internațională a ce se întâmplă, ce se întâmplă din punct de vedere al liderilor politice, sfârșitul compromisului prezidențial din 2016 și o tentativă a fiecăruia dintre partide de renegociere a poziției în interiorul sistemului de împărțire a puterii. Acest compromis prezidențial a permis <clears throat> venirea președintelui Michel Arun la conducerea statului printr-un compromis politic și în prezent, câțiva ani mai târziu, prim-ministrul a exploatat foarte direct și deschis pe manifestanți, a demisionat încercând să își întărească poziția politică față de rivalii politici din Iran. Motivul pentru care, deocamdată, cel puțin, dacă vorbim de această etapă de 10-20 de zile, aș îndepărta deocamdată scenariul întunecat. De ce? Pentru că există aceste tentative politice în curs de desfășurare. Deci utilizarea violenței pentru acești actori sau chiar alții e oarecum prematură, pentru că suntem în etapa de înnoire a acestui consens. Cel puțin cât timp uh, strada nu se manifestă în mod politic. Deocamdată asistăm la o ignorare totală a revendicărilor celor din stradă și clasa politică e complet închisă în spatele ușilor închise, încercând să renegocieze cu șefii regionali o revenire la un pseudo-status quo. Status quo-ul din trecut nu mai e posibil, evident. Strada are un rol de jucat în acest sens, dar acest pseudo-status quo o redistribuire a cărților politice, o menținere a echilibrului geopolitic, acest echilibru chirurgical din Liban, în aripa pro-iraniană și anti-iraniană din prezent, care ar paria pe o slăbire a energiei celor din stradă pentru a face apelul la revenirea la stabilitate, în contrapartidă cu reforme mai mult sau mai puțin serioase, mai mult sau mai puțin populiste, în legătură cu independența puterii judecătorești, câteva reduceri de taxe sau impozite și așa mai departe. Pentru că jocul geopolitic e fundamental aici. E grila de lectură aproape unică pentru cei de la putere. Până în 2005 eram în uh, Pax Siriana. Siria conducea viața politică. Între 2005 și 2011 am fost într-un fel de antantă între Siria și Arabia Saudită, care își împărțeau oarecum puterea prin uh, partenerii pe plan local din Liban. Iar de la război din Siria, Siria s-a cam pierdut în peisaj și Iranul uh, s-a implicat mai direct și e prezent pe teren, ceea ce face ca din 2011-2012 încoace suntem într-o confruntare iraniană occidentală mai mult sau mai puțin, cu un rol uh, mai mare sau mai mic al Arabiei Saudite, care a ajuns până la al răpi pe prim-ministru din Liban în 2017, pentru că erau furioși, înfuriați de modul lui de a face concesii părții iraniene. Acest sectarism politic cu această alianță e într-o transformare profundă în prezent și toată lumea exploatează forțele din stradă pentru a încerca să obțină o aparență suplimentară de forță pentru grupul său politic cu o nuanță sectară și confesională și șefii regional și internațional, de unde lentoarea procesului. De două săptămâni a demisionat prim-ministru și consultările parlamentare nici măcar n-au început. De ce? Pentru că sunt în fază de negociere. Cam asta mă face să spun că în legătură cu scenariul întunecat cu violențe, nu prea dacă ar fi violențe, este dacă e un eșec sau teama de a pierde totul. Raportul de forțe ar merge unul împotriva celuilalt și atunci violența ar putea să fie unul dintre rezultate. Dar nu cred că încă am ajuns acolo. Aș vrea să adaug și eu ceva. ONG-urile care se ocupă de drepturile omului suntem oarecum îngrijorate în legătură cu modul în care, în ziua în care se va ajunge la un nou compromis, care va fi reacția actorilor politici, utilizând agenția de securitate, care va fi metoda de a impune noul compromis. Asta ne îngrijorează. Asta ne face să fim neliniștiți în ce privește situația drepturilor omului, mai ales dreptul la demonstrație, pentru că ne așteptăm ca acel compromis să fie urmat de un fel de, de impunere pentru toți sau către toți. Vă mulțumesc, spune președinta Karim El Mufti și George Hali. Vom reveni fără îndoială Uh, în legătură cu dumneavoastră pentru a mări situația, în special în ce privește dreptul omului din Liban. Vă mulțumim pentru mărturie și participarea dumneavoastră la Comisia pentru Dreptul Omului. Pentru două minute o să dau cuvântul cuiva de la SEAE pentru a închide discuția. Madam President, uh, Parliament. Doamnă președinte, stimați deputați, mulțumesc uh, în primul rând celor de oratori, uh, mulțumim foarte mult contribuția dumneavoastră și descrierea situației de acolo. Și, de asemenea, vă mulțumim pentru faptul că ați oferit câteva sugestii cu privire la modul în care Uniunea Europeană ar trebui să abordeze această situație. S-a menționat deja că Uniunea Europeană are un parteneriat îndelungat și puternic cu Libanul, care se uh, desfășoară de, de 40 de ani, încheiat într-un um, acord de asociere și prin uh, prioritățile de parteneriat. Vorbim de 1,8 miliarde de euro susținere financiară care a fost oferită de UE din 2011, de când uh, s-a declanșat uh, criza. S-au menționat prioritățile uh, din parteneriat și acestea, într-adevăr, subliniază nevoia de întărire a democrației și a bunei guvernanțe. Avem un dialog continuu în ceea ce privește drepturile omului și democrația cu cei din Liman și, de asemenea, o serie de proiecte și uh, asistență tehnică, programe care oferă o astfel de asistență pentru a îndeplini aceste angajamente asumate. În ceea ce privește ultimele demonstrații, și situația pe care am observat-o, toate aceste lucruri uh, se întâmplă ca urmare a crizei economice și financiare care a avut loc acolo. Uniunea Europeană subliniază că lupta împotriva corupției, implementarea bunei guvernanțe și reformele corecte și uh, sociale trebuie să reprezinte o prioritate. Uniunea Europeană așteaptă un dialog inclusiv cu privire la reforme. Acesta reprezintă deja o parte a acestui dialog. Am discutat cu dumneavoastră, v-am ascultat și subliniez încă o dată că suntem conștienți uh, de situația în care se află Libanul și de faptul că solicită responsabilitate și o mai bună guvernanță. Acestea sunt aspecte cu privire la care ne vom angaja și pe viitor și sperăm că pe viitor va exista și un nou guvern care, sperăm noi, va se va pleca asupra nevoilor cetățenilor și asupra solicitărilor uh, acestora care vor ca reformele să dea rezultate. Cred că nu mai am mai mult timp la dispoziție, așadar vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc. Suivant. Trecem la punctul următor, punctul 11, Libanul pe curând. Mulțumim! O seară bună! Cum spuneam, trecem la punctul următor. Un schimb de vederi cu privire la procesele în curs în legătură cu întreprinderile și drepturile omului. Cea de-a cincea sesiune a grupului de lucru interguvernamental deschis cu privire la corporațiile transfrontaliere și alte întreprinderi în relație cu drepturile omului și al optulea forum anual cu privire la întreprinderi și drepturile omului. Invitată este Denise Ocler, senior advisor de la organizația SIDSE, care a participat la lucrările de la Geneva și care a venit să ne prezinte uh, punctul de vedere al ONG-urilor și cum au decurs, cum decurg, de fapt, lucrările de la Geneva. Îi mulțumesc lui Bernd Lange de la INTA și uh, lui uh, Thomas Tobe de la DV, pentru că împreună vom uh, coprezida acest schimb de vederi. Este vorba de un domeniu prioritar pentru subcomisia noastră de ce? Pentru că um, urmează să discutăm și uh, legislații la nivel uh, național. Există astfel de legislație în Franța, în Olanda, în Marea Britanie. De asemenea, există un proiect legislativ cu privire la obligația de due diligence obligatorie pentru companiile germane în curs de aprobare. Noul guvern al Finlandei s-a angajat să propună măsuri legislative obligatorii cu privire la obligația rezonabilă de due diligence, drepturile omului, la scară națională și europeană. Așadar, lucrurile sunt uh, în mișcare. Deci, ceva se întâmplă în statele membre, iată de ce trebuie să avem și noi un schimb de vedere. Mai avem cea de-a cincea sesiune a grupului de lucru interguvernamental deschis, care urmează să elaboreze un instrument internațional cu caracter obligatoriu referitor la corporațiile transnaționale, transfrontaliere. Um, ei au avut o întâlnire în octombrie la Geneva. Grupul de lucru a discutat un proiect de revizire a tratatului care a fost publicat în iulie 2019. Uniunea Europeană să nu a participat, deoarece Comisia Europeană nu a, nu are mandat. Uh, Însă, uh, delegatul Uniunii Europene și-a exprimat satisfacția spunând că acest proiect de tratat este aproximativ uh, în linie cu principiile ONU referitoare la companii și drepturile omului. În paralel, pe 14 octombrie, reprezentanții ai Parlamentului European, dintre care și eu, am participat la o dezbatere legată de rolul parlamentarilor în uh, sprijinul unui uh, tratat obligatoriu cu parlamentari din Europa, America Latină și Asia. A fost un eveniment organizat de către rețeaua interparlamentară globală în sprijinul adoptării unui astfel de, de tratat internațional obligatoriu prin care să mai tăiem din puterea corporațiilor și să punem capăt impunității. La întâlnirea din octombrie 2017, de fapt, din octombrie 2017 până octombrie 2019, 321 de membri ai parlamentelor regionale și naționale au um, adoptat un apel mondial pentru adoptarea unui uh, tratat uh, ONU obligatoriu. Așadar, o să le dau cuvântul copreședinților Bern Lange și Thomas Tobe de la INTA și DV. Vă rog. Mulțumesc, Maria. Dragi colegi, mă bucur foarte mult că avem uh, încă o ocazie de a colabora cu INTA, DEVE și cu DROA, așa cum am făcut și în mandatul trecut. Întotdeauna noi am uh, militat pentru această obligație de due diligence pentru că vrem condiții echitabile și dorim să combatem încălcarea drepturilor omului. Este însă evident că abordarea voluntară nu funcționează. Am discutat despre due diligence în uh, lanțul de aprovizionare al minereurilor uh, care produc conflicte, aur, argint și tantal. La aur am avut uh, programe dedicate, dar doar uh, un uh, procent mic din minereurile exploatate au intrat în aceste programe voluntare. De aceea am hotărât că este mai bine să mergem pe obligație de due diligence. Minereurile din zonele de conflict reprezintă o parte importantă a lanțului de aprovizionare mai, mai mare și sunt convins că avem nevoie de obligație pentru tot lanțul valoric. Noi am uh, luat parte la negocieri începând cu 2014 la nivelul ONU s-a început discutarea unui tratat obligatoriu cu privire la uh, întreprinderi, la corporații și drepturile omului. Din păcate, Uniunea Europeană nu are mandat de participare la negocieri și asta e păcat. De mai multe ori uh, am cerut statelor membre, de fiecare dată când m-am întâlnit cu miniștrii din uh, diversele state membre le-am cerut să dea un uh, mandat pentru negociere activă, să nu fim doar observatori. Din păcate, nimic nu s-a schimbat de la ultima noastră întrevedere, în urmă cu mai mult de un an, dacă nu mă înșel. Am avut uh, o întâlnire cu privire la stadiul negocierilor în octombrie și sigur că abia aștept să aud care sunt rezultatele. Uniunea Europeană cu siguranță ar trebui să aibă un rol mai activ decât până acum. Thomas. Mulțumesc, Maria Bernd. Sunt uh, absolut de acord cu ce ai spus în introducere. Un instrument uh, internațional cu caracter obligatoriu care să reglementeze activitatea corporațiilor a fost o temă de interes pentru Parlamentul nostru de mai mulți ani. Din 2014, când Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a mandatat un grup interguvernamental să lucreze la un astfel de tratat, Parlamentul a urmărit cu mare atenție evoluția negocierilor și modul în care am putut participa la proces. Din 2014, Parlamentul a dat nouă rezoluții, ultima a fost adoptată în octombrie 2018 și toate cer să se adopte un tratat obligatoriu la ONU. Acum că s-a desfășurat cea de-a cincea sesiune a grupului de lucru interguvernamental, dorim să știm ce s-a întâmplat acolo, care sunt rezultatele și sperăm ca SAE, în special, dar și Comisia, să ne spună dacă au existat uh, evoluții, dacă se întrevede un posibil mandat pentru UE pentru a lua parte la negocieri. Știm că unele state membre și-au exprimat îngrijorările în legătură cu modul în care s-a desfășurat până acum procesul de negociere. Deci aș vrea să ne spuneți care sunt ultimele informații, dacă aceste îngrijorări au fost aplanate. Și vreau să ne spuneți uh, cam în ce direcție credeți că se îndreaptă tot acest proces. Parlamentul va continua să acorde atenție acestei teme, așadar aștept cu interes schimbul de vederi. Mulțumesc, îi dau cuvântul lui Deniz, care ne va prezenta poziția ONG-ului său, SITSE. Mulțumesc, mulțumesc celor uh, trei copreședinți și mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați. Vreau să încep prin a spune că cred că această discuție ține este, de fapt, în strânsă legătură cu primul punct de pe ordinea de zi a acestei subcomisii, schimbul de vederi cu activistele pentru drepturile omului. Am uh, auzit ieri că aceste femei se confruntă cu mare presiune și um, asta și din cauza responsabilității pe care companiile nu vor să-și o asume. De ce este important uh, organizația noastră? Suntem o organizație de familiști, de creștini catolici încă din 2005. Suntem interesați de aceste probleme. Din 2014 de tratat am urmărit um, legislația referitoare la minereurile din zonele de conflict și acum dorim să participăm la adoptarea acestei obligații de due diligence. În multe locuri, comunitățile sunt uh, supuse abuzurilor, sunt supuse unor presiuni, dreptul la teren, la hrană, la apă le este amenințat. Și dacă vrem să combatem abuzurile, trebuie să mergem la rădăcină. Activitățile economice, dezechilibrul de puteri între diversi actori, și modelele de producție și consum. Am constatat că multe lucruri uh, au strâns legătură cu drepturile omului, cu mediul, cu clima, cu dreptul muncii, cu investițiile, cu egalitatea. Noi, fiind o organizație catolică, ne bazăm și pe enciclica din 2015 uh, a Papei și uh, știm că în Amazon uh, toate aceste chestiuni au fost uh, puternic resimțite. Există principii după care ne călăuzim în tot acest proces, în activitatea noastră și care nu favorizează nicio tabără. Noi dorim să atragem toate taberele, dorim să existe o responsabilitate partajată între toți actorii implicați, pentru că cu toții suntem vizați Vrem să încurajăm companiile, corporațiile să dea dovadă de responsabilitate în operațiunile lor. De asemenea, vrem să ne asigurăm că actorii economici care au uh, multă putere în mâinile lor uh, nu îi umbresc pe cei mai slabi. La sesiunea de la Geneva am uh, vorbit despre catastrofele din Brazilia în 2015 și 2019 la Mariana s-au prăbușit uh, diguri, baraje de acumulare, de fapt. Diversi uh, activiști de mediu au fost afectați de aceste catastrofe naturale. În 2015, a avut loc cea mai mare catastrofă de mediu a Braziliei, iar după patru ani s-a repetat aceeași catastrofă într-un alt loc și mai sunt și alte baraje care sunt tot așa într-o situație extrem de precară. Este oare doar o problemă care afectează Brazilia? Nu, pentru că în primul caz um, barajul acela uh, era administrat de o companie braziliană și una străină, uh, de fapt un consorțiu anglo-australian. Iar în cel de-al doilea caz, anul trecut, era vorba despre o companie germană care tocmai verificase barajul și îl spusese că este sigur înainte ca el să se prăbușească. Sunt uh, diverse zone în care vedem companii străine care finanțează, care exploatează sau cumpără minereul produs în valei. Deci de asta e nevoie de un spațiu, de o discuție internațională, pentru că sunt chestiuni care nu se întâmplă doar în Brazilia. Să ne uităm la Franța. În uh, lunile recente, Lubrisol a avut uh, la Rouen are o fabrică acolo care um, în care a avut loc o explozie. Cine va remedia, cine va repara ce s-a stricat acolo. Așadar, e nevoie de un tratat ONU, care sunt perspectivele adoptării lui. La Geneva am uh, văzut uh, momente foarte interesante. Am văzut că, deși de mulți ani uh, s-a început acest proces, el pur și simplu nu a reușit să avanseze. Uniunea Europeană încerca să militeze pentru aceste lucruri în alte foruri internaționale. A cerut uh, mai degrabă protecție pentru drepturile investitorilor și un mecanism internațional pentru drepturile investitorilor. În octombrie au avut loc uh, negocieri la Geneva pentru un noul tratat și negocieri la Velena în cadrul UNCITRA al Comisiei Internaționale pentru Drept Comercial pentru revizuirea mecanismului de protecție a investitorilor. Deci nouă mi se pare că este o contradicție în uh, cele două poziții ale Uniunii Europene în aceste două foruri. Pentru că, pe de o parte, Uniunea militează pentru multilateralism într-un context politic dificil pe care îl știm. În schimb, la Consiliul pentru Drepturile Omului, de unde SUA s-a retras, și unde avem un grup de lucru al acestui uh, Consiliu, Uniunea Europeană nu are o poziție la fel de puternică. De ce am spus că au fost momente interesante? Pentru că au avut loc două modificări ale draftului, ale proiectului de tratat, în sensul dorit de Uniune. În primul rând, să se asigură o aliniere cu principiile călăuzitoare ale ONU și, în al doilea rând, să se asigure că această obligație privește toate companiile și toate activitățile transnaționale. Deci au fost uh, câteva evoluții salutare. Ne bucurăm că un european nu mai contestă acest proces, ci din potrivă. Ecuador are acum calitatea de președinte și a făcut uh, câțiva pași uh, care au întrunit sprijinul mai multor state, Uniunea Europeană a văzut că a cerut clarificări. Interesant a fost că mai multe state membre au intervenit în acest proces, Spania, Franța și Belgia, ceea ce arată că sunt uh, aspecte juridice uh, ce țin de competență mixtă. Unele sunt de competența Uniunii, altele sunt de competența națională a statelor membre ale Uniunii. La sesiunea de închidere, ne-a bucurat să vedem că Uniunea și-a oferit sprijinul pentru societatea civilă, pentru ca ea să poată continua să participe la acest uh, proces, pentru că unele state membre au insistat că doar statele membre trebuie să participe și nu ONG-urile un alt lucru interesant legat de UE, multe dintre chestiunile care sunt priorități pentru UE sunt reflectate în acest uh, proiect de tratat, precum accesul la reparații, un, uh, o vulnerabilitate, de fapt, un, o deficiență până acum. Deci, iată, Uniunea Europeană poate să aducă valoare adăugată uh, în uh, acest uh, tratat se mai propune un cadru de răspundere juridică pentru ca corporațiile să fie trase la răspundere și uh, clarificarea jurisdicțiilor unde trebuie să fie trimis un caz, ce instanță are competență. Un al doilea element, prevenția. Se dorește o abordare preventivă. Sunt uh, elemente ale obligației de due diligence care sunt inspirate din legislația UE sau din unele state membre. Iată o șansă pentru UE să ducă mai departe aceste discuții la nivel internațional în paralel cu discuțiile ce au loc în interiorul Uniunii. În al treilea subiect important, uh, militanții pentru drepturile omului. În noul text există prevederi mai lungi care instituie protecție mai bună pentru activiștii pentru drepturile omului, pentru comunitățile indigene, pentru asigurarea consimțământului comunităților respective. Și, în fine, o legătură între acest instrument și acordurile comerciale. Este, cum spuneam, uh, un paralelism interesant între acest tratat și celelalte acorduri investiționale și comerciale ale Uniunii Europene. Deci, pentru a încheia, în acest grup uh, discuțiile juridice sunt extrem de serioase, experții încearcă să reflecte legislația națională de la care au pornit în crearea acestui cadru internațional. Se ține cont de uh, modul de organizare al corporațiilor transnaționale. Sunt vreo 90 de experți prezenți acolo, deci este spațiu și pentru alte state, nu doar pentru UE. Vorbeam mai devreme despre Brazilia, sunt și multe alte țări reprezentate acolo. De ce avem nevoie de mai multe țări să participe la acest proces? Pentru că, pe măsură ce avansăm în negocieri și în discuții, doar țările care iau parte, care intervin, vor putea să modeleze acest instrument. Rusia și China sunt foarte bine pregătite în acest grup, iar ce am văzut de la celelalte comunități, celelalte țări uh, cu care am stat de vorbă, există o frustrare cum că Uniunea Europeană nu se implică suficient pentru a garanta drepturile omului, uh, drepturile de mediu și uh, reparațiile de mediu, pentru că acestea sunt insuficient garantate în proiect. Apoi mai sunt și instrumente juridice ale Uniunii Europene uh, care pot fi uh, preluate. Uniunea poate veni cu acestea ca o contribuție valoroasă, ca o experiență valoroasă. Și apoi mai există și o mobilizare a multor actori. Peste 270 de ONG-uri au fost reprezentate acolo la Geneva, ele s-au organizat împreună pentru a crea o alianță în vederea acestui tratat pentru a cere adoptarea lui. Sindicatele s-au mobilizat în uh, Confederația Internațională a Sindicatelor, a dat o nouă declarație, actori religioși, universitari, etc. Deci este important ca și Uniunea Europeană să fie prezentă acolo. În ce privește forumul pentru afaceri și drepturile omului care urmează, întotdeauna am spus că există o complementaritate între cele două, pentru că uh, și principiile călăuzitoare și tratatul sunt în completare. Uh, din păcate, cadrul juridic nu a progresat uh, în aceeași măsură, dar, în încheiere, ce poate face Parlamentul? Cred că Parlamentul a făcut deja foarte multe și astea s-au spus, rezoluțiile, faptul că abordați această tematică din perspectivă intercomisională, că ați trimis acolo o delegație a europarlamentarilor care a participat. E important ca toate părțile să fie prezente acolo și cred că ar fi dorit și alții să fie prezenți în octombrie, dar n-au reușit să meargă. Însă, în, în, pentru sesiunea următoare, care a fost deja programată, um, puteți, uh, puteți participa. Mai este încă un uh, actor, Ecosoc, care pregătește o declarație probabil că Parlamentul poate da ocazia ECOSOC să-și prezinte declarația, deoarece mi se pare un actor important. Mai sunt câțiva pași care urmează. Comisia a făcut o analiză juridică, nu știu dacă a prezentat-o deja Parlamentului, dar cu siguranță ați fi interesați să aflați ce conține, pentru a încuraja mai mulți pași pe viitor, mai multe consultări, mai multe termene fixate pentru uh, discuțiile pe marginea tratatului. În noiembrie vor fi discutate ultimele evoluții ale negocierilor, anul viitor, la început, în februarie, următorul draft. Între timp trebuie să confirmăm și bugetul. Este un punct care va fi discutat în decembrie. Și, în fine, Parlamentul ar putea să transmită următoarei comisii că uh, trebuie să-și asume și acest dosar, trebuie să înceapă să se gândească la el. Noi deja am adunat 670 de mii de semnături, dreptul pentru popoare, reguli pentru corporații. Opriți campania ISDS. Iată, sprijinul popular uh, este în creștere pentru un angajament mai puternic al Uniunii Europene la toate nivelurile, inclusiv la nivelul acestui tratat internațional. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Denis, pentru prezentare. Îi dau cuvântul imediat uh, primului membru înscris la cuvânt, Heidi Hautala. Ok, thank you. I was expecting uh, the... Mulțumesc. Mă așteptam ca cineva de la SEAE și Comisia Europeană eventual să ia cuvântul. Bănuiesc că sunt în sală, dar pot să vă spun că fără îndoială că avem nevoie de due diligence obligatorie să ne asigurăm că firmele europene nu uh, sunt complice la încălcările drepturilor omului, la distrugerea mediului înconjurător. Am auzit multe exemple, nu doar de la vorbitorii de azi, ci în această comisie și în zilele trecute. E ceva care ține de domeniul evidenței. Mă bucur să văd și că acum că UE pare să fie capabilă să meargă în direcția în care eventual statele membre vor da mandat Uniunii Europene să participe la negocieri, pentru că eu cred că e necesar să începem o analiză amănunțită a proiectului revizuit publicat în iulie, dar îmi dau seama că mai rămân unele ambiguități. Vorbim de răspundere juridică sau legală, ceea ce înseamnă că definițiile trebuie să fie foarte bună, să nu mai există nicio ambiguitate, ce fel de răspundere au guvernele. Și aș vrea să aud ce au de spus SEAE și Comisia în legătură cu varianta revizuită în ce privește domeniul de aplicare al tratatului. și chestiunea drepturilor omului ce înseamnă ele în tratat. Se vorbește despre toate drepturile omului. Oare n-ar trebui să fie mai bine definită, de exemplu, incluzând toate drepturile omului garantate pe plan internațional sau cam așa ceva? Mi se pare că <clears throat> există și chestiuni mai neclare în ce privește răspunderea companiilor. Dacă ne uităm la lanțurile de aprovizionare actuale, ele sunt foarte complicate. Unele elemente și unele dintre încălcări sunt ascunse în lanțul de aprovizionare. Cred că e necesar să ne gândim la modul în care ar trebui să existe eventual o răspundere în cascadă pentru ca subcontractanții să garanteze pentru partea care le revine lor că nu sunt încălcări, pentru că altfel ajungem într-o situație dificilă în ce privește răspunderea companiei principale. Cred că a venit momentul în care să lucrăm uh, la aceste elemente importante ale acordului și, în fine, aș vrea să vă spun că am auzit că UE ar trebui să vină cu propriile instrumente la aceste negocieri, da, însă acum suntem într-o situație în care putem avea o diligență corespunzătoare la nivelul UE și în niciun fel n-ar trebui să fie puse una împotriva celelalte, pentru că UE va avea o poziție puternică la negocieri internaționale dacă ne facem temele de casă și cred că suntem într-o poziție foarte bună acum să cerem noi Comisii Europene să facă o implementare corespunzătoare a principiilor călăuzitoare în materie de drepturile omului, la care am aderat cu toți în 2011. Mulțumim, Heidi. Miguel, vrei să spui ceva? Muchas gracias, eh, presidenta. Eh, bueno. Mulțumesc, doamnă președinte. Adevărul este că și eu aș fi vrut să ascult înainte comisia și pentru că cred că este important să vedem ce are să ne spună comisia și de asemenea ce va susține. Pentru că Uniunea Europeană a trebuit să facă parte din negocieri și bineînțeles că aceasta este o veste bună. Vom vedea în ce măsură se concretizează lucrurile, însă ceea ce a susținut până acum Comisia cu privire la acest tratat nu era ceea ce susțineau organizațiile uh, sociale. De aceea eu cred că este important să ne amintim acest lucru. Însă nu numai că nu susțineau ceea ce susțineau organizațiile uh, non-guvernamentale, ci nici măcar ceea ce susținuse și votase Parlamentul European. De aceea mi-ar fi plăcut să aud înainte să vorbesc ceea ce avea de spus Comisia, ce va susține aceasta și despre ce va vorbi. Pentru că există un tratat obligatoriu și trebuie să știm uh, în ce măsură a fost uh, revizuit uh, proiectul și cât de mult au fost căzute standardele. Pentru că trebuie să ne gândim că adesea vorbim despre un instrument care este folosit împotriva propriei comunități deci, aceste instrumente se utilizează adesea împotriva propriilor comunități. Așadar, când uh, îi auzim pe cei din mediul de afaceri uh, protejând și susținând acest uh, tratat obligatoriu, ne atrage atenția, pentru că nu se poate să revenim la acest acord și să-l sucim astfel încât să îl folosim împotriva propriilor comunități care susțin și protejează drepturile omului în fața uh, întreprinderilor. Există un tribunal care uh, judecă astfel de situații și trebuie să vedem în ce măsură sunt încălcate drepturile omului de către aceste multinaționale. Acestea sunt lucruri care ne îngrijorează, de aceea cred că ar fi trebuit să ascultăm întâi Comisia Europeană. Președinte, mulțumesc, Miguel, Irina. Thank you. Um, I just wanted... Mulțumesc, aș vrea să adaug două aspecte la care s-a referit și doamna Hautala. Mai întâi, în ce privește due diligence obligatorie în lanțul de aprovizionare, ați menționat faptul că mai multe state membre uh, o să țină cont în legislație de aceasta. Există în Marea Britanie Modern Slavery Act adoptat cu câțiva ani în urmă, bazat pe această răspundere în cascadă, un principiu pe care tocmai l-ați menționat am lucrat într-o calitate anterioară în viață în acest domeniu. Se pare că a dat rezultate bune, din câte putem vedea. Deci poate că e ceva de ținut de care să ținem cont în ce privește abordarea lanțurilor de aprovizionare și copiii care sunt obligați să muncească, apoi traficul de ființe umane în industria serviciilor, de care s-a ținut cont în Modern Slavery Act și mă întreb dacă e inclus și în tratatul de aici, în varianta revizuită. Mulțumesc. Mă adresez și o comisie și se, din cât am înțeles, Rusia și China au exprimat îngrijorări serioase în ce privește proiectul revizuit și n-au recunoscut proiectul ca fiind un teren propice negocierilor pe mai departe. Ce valoare faceți dumneavoastră? Ce vor face? În al doilea rând, cei mai apropiați parteneri comerciali în ce privește comerțul bazat pe valoare, Japonia și Canada, n-au fost prezenți la această rundă de negocieri. Ne puteți spune care a fost motivul? Mulțumesc. Am două întrebări. Una la SITE se vorbește de un tratat ONU obligatoriu pe nivel multilateral și adevărat că Europa a predicat tot timpul abordarea multilaterală, fie că e vorba de comerțul internațional, fie că e vorba de COP21 în materie de mediu înconjurător. Aici vedem, ar spune, un fel de ezitare de a merge spre calea multilaterală. Cum vede această organizație ezitarea Europei de a se implica în abordarea multilaterală într-un astfel de acord. Și cum vedeți, faptul că un instrument european, adică o reglementare europeană în materie de due diligence, ar veni în completarea instrumentului internațional în materie de responsabilitatea întreprinderilor. Ne-ar interesa să vedem uh, poziția dumneavoastră în acest sens. Apoi, uh, începește serviciul de acțiune externă. Și aici vedem că la nivel de state membre lucrurile se mișcă. Avem 4-5 state membre care au propuneri de reglementare față de răspunderea întreprinderilor. Vedem că pe plan internațional operatorii internaționali se mișcă și ei și nu doar ei, nu doar cei de nivel de stat. Multe multinaționale, de exemplu, um, care se ocupă de cacao, care cer o reglementare și spun că în prezent, dacă nu există reglementare, sunt în dificultate. Cum se face? Că, deci, știind creativitatea Comisiei Europene, în general, Comisia nu așteaptă niciun mandat de la Consiliu. Comisia întocmește și propune ceva Consiliului. Cum se face că la acest dosar Comisia n-a întocmit nicio comisie? Să spunem, măcar de o pagină, cum s-a întâmplat cu TTIP. Mandatul dat de Consiliu era de o pagină în timp ce se negocia unul dintre cei mai mari acorduri comerciale. Cum se face că Comisia n-a utilizat creativitatea de care a dat dovadă să scrie două, trei rânduri pentru a obține aprobarea Consiliului, care acum se pare că e gata și el să avanseze în acest sens. Mulțumesc. Aveți cuvântul. Rapid. Aș sprijini întrebarea dumneavoastră. Mă interesează care e motivul pentru care nu e mandat, mai ales când mă uit la alte negocieri internaționale, mai ales comerciale, adesea. Ne mișcăm repede și obținem un mandat și ar fi interesant de știut mai mult, mai am anunțit care e problema sau unde unele state membre nu doresc, dacă da, care, având deja poziția Parlamentului, vrem ca OE să se implice în astfel de negocieri, ar fi bine să știm eventual să le cerem statelor membre care nu doresc să participe sau dacă e o altă problemă, ne-ar interesa să știm care. După cum am spus la ședința Comisiei pentru Comerț Internațional săptămâna trecută, când am discutat acordul de investiții cu Vietnamul, vreau să spun și aici, cred că avem un dezechilibru între extinderea sistemului de protejare a investitorilor, care e unidirecțional. Pe de altă parte, în ce privește apărarea drepturilor omului și a mediului, nu facem niciun pas înainte. E ceva regretabil și ar trebui să ținem cont cu, cu toții. Acum SITE și apoi SEAE. Denise, ai cuvântul. Bun, mulțumesc. O intervenție succintă? De ce a ezitat UE în acest proces? UE, cred că în 2014 a dorit să continue cu principiile călăuzitoare și a privit procesul ca fiind oarecum că se concentrează pe unele multinaționale mai degrabă decât să aibă o abordare cuprinzătoare. Și cu schimbarea în domeniul de aplicare în instrumentului, nu cred că mai stau lucrurile așa în prezent. Faptul că UE a avut o atitudine foarte critică timp de ani în șir n-a contribuit la a atrage alt partener ai UE. Noi am încercat să ne implicăm în discuții suplimentare cu țările care nu sunt prezente, având speranță că unele vor reveni cu această evoluție a conținutului proiectului că se vor implica, dar trebuie ca și UE să le spună celorlalți. E un spațiu în care vrem să fiți și dumneavoastră prezenți și să facă asta de bună credință. Evoluții legate de due diligence în, UE, în organizația noastră ne ocupăm de ambele căi și le privim ca fi necesare în paralel, după cum am spus, nu pot decât să consolideze implicarea UE în tratat și să există o trimitere așa cum există în prezent trimiterea e la dreptul francez și la legislația olandeză sau britanică. Sunt anumite evoluții, dar pentru noi e important să existe două procese care să avanseze în paralel, să țină pasul unul cu altul, pentru că e o sinergie acolo și discuțiile care au loc în spațiul tratatului ONU, n-am spus asta încă, dar avem convingerea fermă că aceste discuții promovează avantaje și la alte niveluri, la nivel european, la nivel internațional și legislația europeană trebuie să ajute și la alte niveluri. Deci sperăm ca până în octombrie în viitor vrem să vedem și un mandat din partea UE de a participa și o propunere legală în ce privește due diligence în materie de drepturile omului și mediu. Bun. Aveți uh, cuvântul cei de la SAE. Start with, I could probably not agree more. Pentru a începe, într-adevăr, sunt de acord cu deputații Lange și Hautala. Într-adevăr, avem nevoie de due diligence și acest sistem funcționează. S-a dovedit acest lucru și cei de la OECD, uh, care erau unul dintre cei care participă la această platformă, cu toții uh, au dovedit acest lucru. Însă, în ceea ce privește evaluarea noastră cu privire la grupul de lucru și la partea mai dificilă, următorii pași, e bine, cu toții probabil că ați citit sau poate ați auzit, pentru că îi recunosc pe unii de la Geneva, ați auzit declarația introductivă. Într-adevăr, uh, facem în continuare analize interne și Doamna Hautala a subliniat acest lucru. Există în continuare întrebări care au rămas deschise cu privire la uh, proiect și nu avem un mandat de negociere încă. Însă, într-adevăr, am spus că există valoare adăugată și pot exista, poate exista valoarea adăugată a oricărui instrument obligatoriu și astfel va putea uh, spori uh, respectul față de drepturile omului și va exista un spațiu de manevră. Am uh, înțeles că doamna președinte a ținut cont de o serie de îngrijorări de la nivel european, care se referă la uh, întreprinderi, la mediul de afaceri și, de asemenea, se referă și la pași către complementaritate și consecvență cu principiile Uniunii Europene, așa cum s-a subliniat de mai mulți participanți de la Geneva, copy-paste este dificil ca principiu orientativ, care să fie transformat într-un uh, instrument uh, obligatoriu. Așadar, mai sunt multe de făcut. Corect ar fi să spunem că președintele a făcut o treabă bună, lăsând ideologia în spate. Într-adevăr, sunt de acord, iar uh, doamna Arena, precum și doamna Ocler, au spus că Uh, atmosfera și uh, intervențiile nu au reprezentat o confruntare și sunt bucuros că Uniunea Europeană a reușit să se asocieze cu raportul uh, sesiunii. Aceasta a cincea sesiune și uh, tratatul revizuit ne-au adus mai aproape de un instrument care să aibă cu adevărat valoare adăugată acesta este primul punct. În al doilea rând, un instrument care să fie uh, sănătos din punct de vedere legal, să fie implementabil și uh, executabil și, de asemenea, un al treilea element ne interesează și anume să fie un instrument care să aibă un element puternic uh, transfrontalier, să beneficieze de sprijinul uh, acestor țări. vreau să răspund celor trei comisii implicate, pentru că, în ciuda faptului că la sesiune am auzit multe comentarii, au fost adresate multe întrebări, au fost făcute sugestii și clarificări, aș spune că, în continuare, avem o cale lungă înainte, înainte să ajungem la următorul proiect, așa cum a spus uh, doamna președinte și cum au explicat uh, cum a explicat doamna O'Clair. Deci următorul proiect uh, va fi adoptat în iunie 2020. Ei bine, până atunci mai avem multe de făcut. Deci, înainte ca aceasta să devină o bază bună de lucru, așa cum îi spune doamna președinte, pentru negocieri interguvernamentale substanțiale. Deci, negocierile cu adevărat dificile. Și trebuie să fim cât se poate de sinceri. Cred că unii au spus acest lucru. Negocierile nu vor fi pur și simplu uh, un lucru facil. Două exemple și uh, revin la întrebarea domnului Lange. Ținând cont de sfera de aplicare a tratatului, grupul african în continuare își caută poziția cu privire la cooperarea transnațională. Și am auzit că China, privind articolul 5, spune uh, același lucru și, de asemenea, nu ne place niciun fel de obligație de due diligence în ceea ce privește uh, statele, ci ar trebui să ne concentrăm numai pe reparații și pe reparațiile referitoare la la aceste TNCs. Uh, Rusia, uh, într-adevăr, trebuie să vedem dacă se angajează cu adevărat în ceea ce privește aspectele de substanță și trebuie să ne gândim și la ceilalți parteneri, pentru că um, în viitorul apropiat indiferent de angajamentul Uniunii Europene, nu mă aștepta schimbări în ceea ce privește poziția Statelor Unite. Într-adevăr, Elveția este cam în aceeași situație ca și Uniunea Europeană și cred că uh, Elveția se va angaja pentru că există o inițiativă populară în Elveția cu privire la obligația de due diligence și la un moment dat Norvegia nu pot să nu-mi imaginez că nu se va apropia mai mult de o poziție a Uniunii Europene. Canada și Japonia avem îndoieli cu privirea la aceste țări și nu știm cum se vor comporta. Analiza Uniunii Europene cu privire la uh, proiectul de tratat, e bine, nu sunt de acord cu cel care a spus că s-a încheiat. Nu, nu s-a încheiat întru totul. Și uh, da, a fost circulat un prim proiect, dar mai este de lucru uh, iar în ceea ce privește întrebarea când și dacă uh, vor exista, uh, va exista un mandat de negociere, directivele de negociere, cum vor, se vor prezenta acestea, e bine, la modul ideal, noua comisie ar trebui mai devreme, mai degrabă decât mai târziu să înainteze pe această direcție. Pentru că ne uităm că trenul este în mișcare și, la modul ideal, comisia ar trebui să fie în poziția de a lua o decizie informată cu privire la dacă sau nu uh, Comisia ar trebui să, uh, Uniunea Europeană ar trebui să se implice sau nu. Și acest lucru este de decis de către noua comisie. Nu vă pot oferi niciun fel de indicații uh, în această privință. Nu eu sunt cel care trebuie să evalueze ce va face noua comisie. A fost uh, subliniat încă un aspect interesant însă, ce face Uniunea Europeană pe frontul intern. Știți că, în linie cu planul de acțiune privind uh, creșterea sustenabilă, în ceea ce privește finanțarea, adoptat în martie 2018, DigiJazz finalizează acum uh, un studiu uh, cuprinzător cu privire la un instrument al Uniunii Europeană privind obligația de due diligence a Uniunii Europene organizațiile societăți civile uh, și alte state terțe uh, ar putea fi implicate. Uniunea Europeană este implicată în ceea ce privește această obligație de due diligence, dar um, mai trebuie luate niște decizii pentru a vedea cum vor evolua lucrurile. Pe de o parte, în ceea ce privește directiva de negociere și sunt de acord cu deputații care, cu doamna deputată Arena, care a spus că trebuie să se mai ia o decizie în această privință. Și bineînțeles că direcțiile de negociere pot, fi, pot merge mai departe sau mai puțin departe. Dar uh, va exista și o legislație de due diligence care este la fel de importantă. Și eu cred că Parlamentul este cel care coordonează și va determina direcția uh, viitoarelor politici ale Uniunii Europene. Și se va referi și la angajamentul nostru cu, uh, în uh, zona internațională. Și este bine cunoscut faptul că Consiliul pentru Afaceri Externe, în ceea ce privește Comisia de Comerț, deci uh, atunci când se vor întâlni ministrii pentru comerț, uh, vor discuta și despre uh, comportamentul și conduita comercială. Acest punct va fi cu siguranță abordat și dezbătut. Iar în ceea ce privește nu. Uh, sunt de acord cu cei care au spus că dacă ne facem temele acasă, vom fi într-o poziție mai bună la Geneva. Da, într-adevăr, așa este. Asta nu înseamnă că trebuie să avansăm mai mult înainte, înainte să se ia o decizie cu privire la uh, directivele de negociere. Cred că am răspuns direct sau indirect la toate întrebările adresate de către deputați. Vă rog să-mi amintiți și să-mi spuneți dacă am neglijat vreuna. În ceea ce privește concluziile doamnei președinte, s-a referit la o serie de activități, inclusiv uh, consultările interregionale și regionale. În ceea ce privește sugestiile textuale, fără directivele de negociere, Uniunea Europeană nu se va găsi în poziția de a face alte comentarii suplimentare pe lângă cele care au fost făcute deja pe parcursul sesiunii, deci solicitările noastre de clarificare în deschidere. Restul va depinde de noua comisie și cred că putem avea încredere în acest Parlament că va susține cauza obligației de due diligence. Deci nu eu sunt persoana pe care trebuie să o convingeți că due diligence funcționează, ci mai degrabă pe noi comisari. Da, asta e treaba ușoară. Președinte, mulțumesc. Știm că am colaborat mult uh, în trecut cu dumneavoastră pe teme asemănătoare. Știm că știți foarte multe despre due diligence. Deci, aveți uh, poziția Parlamentului pentru că noi am votat uh, mai multe rezoluții pe acest subiect. Uh, nu aveți nevoie de mai mult care să vină din partea acestui Parlament. Noua comisie va trebui să preia rezoluția de la Parlament, de fapt mai multe rezoluții. Este așadar uh, un, uh, un aspect pe marginea căruia am lucrat mult și până acum. Vă mulțumesc pentru participare și sper să ne revedem cât de curând. Vă mulțumesc! Alors, dernier point de... Ultimul punct pe agenda subcomisiei noastre anunțul următoarelor ședințe. 2 decembrie de la 15 la 18.30 și 3 decembrie de la 9 la 12.30, respectiv 14.30, 18.30. O seară bună! Am încheiat lucrările. Mulțumesc!